Dragi colegi, putem să începem cu următorul punct de până de zi, adică punctul 12, recomandările uh, coordonatorilor v-au fost transmis prin, transmise prin mail și dacă nu sunt obiecții, le considerăm le considerăm adoptate și putem trece la punctul 13 de părnă de zi. E vorba de rezultatele analizei costurilor cumulative în domeniul industriei chimice, ă, așa numită REFIT, și aș dori să domnul Petineri, reprezentantul Comisiei, să ia cuvântul pentru a ne explica, pentru a ne prezenta un studiu pe care uh, îl rog să înceapă imediat. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați eurodeputație, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a participa la reuniunea ENVI. Îmi revine plăcerea de a vă prezenta uh, rezultatele preliminare ale studiului nostru pentru REFIT. Um, versiunea finală este în stadiu de validare și după aceea o vom uh, publica pe pagina noastră internet profită de faptul că m-ați invitat pentru a vă reaminti că este vorba de un studiu um, comandat de către comisie, dar care a fost desfășurat de către un organism independent. Ca pentru fiecare studiu, rezultatele sunt foarte o contribuție importantă pentru activitatea noastră, ceea ce nu înseamnă că uh, obligă la ceva Comisia Europeană. E vorba doar de un studiu al unui furnizor de servicii. Ehm, reglementarea în domeniul industriei chimice este indispensabilă. Produsele chimice trebuie să fie folosite cât mai corect, ehm, să protejeze mediul și așa mai departe. Deci, orice legislație e de dorit și beneficiile sale sunt evidente. Trebuie de asemenea să ținem cont și de competitivitatea industriei chimice europene și de uh, sustenabilitatea sa. Și de aceea am însărcinat un uh, organism de cercetare să uh, facă un studiu în legătură cu costurile totale pe care industria chimică europeană trebuie să le uh, suporte. Prin definiție, o uh, analiză a costurilor cumulative se axează pe costuri și nu pe alte consecințe sau uh, beneficii ale legislației. Deci, acest studiu nu trebuie să fie văzut uh, uh, ca un studiu final, ci e doar o contribuție la o evaluare cât mai uh, exhaustivă a importanței industriei chimice în Uniunea Europeană. Există alte studii care um, fac obiectul studiului acum și la un moment dat vom face un bilanț al acestor studii, deci acum o să vă prezint analiza costurilor cumulative și după aceea o să vă prezint uh, complementaritatea între acest studiu și alte astfel de studii. Nu știu dacă ați primit și copii ale studiului. În orice caz, industria chimică uh, este foarte heterogenă, are foarte multe domenii, unele mai mari, altele mai mici, însă toate sunt foarte importante și au o contribuție foarte mare la uh, creștere economică și la ocupare în Uniunea Europeană. Industria chimică europeană este afectată de uh, sau cade sub incidența unui număr foarte mare de texte legislative și am făcut o clasificare în șapte pachete pe care le aveți pe coloane am fi preferat să acoperim toate uh, sectoarele, dar uh, uh, ar fi fost, o sarcină ar fi fost mult prea grea și de aceea ne-am axat pe acele sectoare care sunt mai reprezentative și pentru care am putut obține informații suficiente și fiabile. E vorba de sectoarele care sunt uh, uh cu liniile cu albastre și cele uh, cu buline albe nu au fost uh, Uh, studiate. Bineînțeles că vă pot pune la dispoziție prezentarea PowerPoint după uh, intervenția mea. Acum aș dori să vă prezint rezultatele preliminare ale studiului nostru. Am evaluat costurile pentru perioada 2004-2014 și uh, se pare că costurile de grementare au crescut. În 2008-2010 au crescut costurile datorită intrării în vigoare a RICI, de exemplu. De asemenea, uh, și uh, în urma punerii în aplicare a fazei 3 a ETS a dus la o creștere a costurilor. E greu să estimăm însă toate costurile pe ani. Unele costuri au fost anticipate, în timp ce alte costuri uh, se, sunt încă în curs. În industria chimică se pare că există trei cauze pentru costuri. În primul rând, uh, o treime din costurile totale, deci legislația chimică 30% și uh, legislația cu privire la siguranța lucrătorilor 33%. Concluzia e că industria chimică este într-adevăr extrem uh, afectată de anumite pachete legislative și nu doar de legislația RICI. Uh, nu putem să răspundem clar la uh, întrebarea dacă aceste costuri uh, țin, de, duc la beneficii, deci ar putea fi obiectul unui alt studiu. Dacă ne uităm la felul în care au evaluat costurile de reglementare, ne dăm seama, de exemplu, că pentru pesticide și alte substanțe chimice e vorba de 23%, în timp ce costurile de reglementare sunt mai puțin importante, de exemplu, în, în uh, industria plasticului, doar de 3%. Sustenabilitatea economică a companiilor depinde de uh, costurile de reglementare și de deciziile de investiții în viitor depinde de aceste costuri, uh, dacă mai ales aceste costuri nu sunt suportate și de către concurenți. Însă putem trage, uh, deci nu putem trage o concluzie finală doar în urma uh, studiului nostru, nici uh, în ceea ce privește costurile cumulative asupra concurenței sau dacă legislația noastră este potrivită. E nevoie de revizuirea de tip fitness check pentru a obține un răspuns la aceste întrebări. Acum aș dori să vă exprim scopurile și complementaritatea între uh, analiza costurilor cumulative și așa numitul fitness chest. CCA este un instrument pentru a uh, măsura uh, costurile pentru o industrie, de exemplu pentru industria chimică, nici mai mult, nici mai puțin uh, bilanțul de sănătate, așa numitul fitness check, Uh, evaluează eficiența și relevanța unui text uh, sau unei legislații uh, europene. Deci se face o comparație între industrie și legislație, care sunt două aspecte diferite. Analiza costurilor cumulative a perfecționat metodologia pentru a analiza costurile cumulative ale legislației în domeniul industriei chimice rezultatele ar putea să fie folosite și pentru uh, bilanțul de sănătate a altor uh, texte legislative decât RICI, pentru că RICI uh, a făcut deja obiectul unui fitness check. Pentru a trage concluzii finale, trebuie să înțelegem cât de importante sunt costurile uh, în ceea ce privește eficiența legislației uh, din domeniul industriei chimice. Ar trebui să facem o comparare beneficiile Uh, pentru uh, societate și costurile de reglementare pentru companii. Așa cum am spus, costurile de reglementare pot duce, de exemplu, ca societatea uh, să aibă de suferit, să se piardă locuri de muncă. Dar trebuie să analizăm situația de la caz la caz. Deci, cred că studiul nostru trebuie însoțit de a doua fază, care să facă o comparație între costurile de reglementare în Europeană și costurile de reglementare din alte părți din lume. Și astfel vom vedea dacă uh, companiile chimice din Europeană au de suferit. Președintele îl întrerupe pe vorbitor uh, și îl invită să vorbească mai lent. Deci vom avea o a doua fază care să facă o uh, diferență între costurile de reglementare dintr-o Uniune Europeană și din alte regiuni de pe glob. Și vom vedea dacă pentru companiile din industria chimică reprezintă un dezavantaj comparativ. Dacă ajungem la această concluzie, trebuie ca aceste costuri să fie lua, luate în calcul sau să vedem dacă legislația noastră este cu adevărat potrivită. Rezultatele studiului nostru pot fi folosite pentru a îmbunătăți uh, legislația europeană. De exemplu, cum costurile de reglementare ar putea să fie scăzute fără a uh, reduce însă nivelul de protecție. E un aspect care ar trebui să facă obiectul uh, dezbaterii bilanțului de sănătate. În concluzie, Obiectivul nostru e să înțelegem care sunt principalele aspecte pentru sustenabilitatea industriei chimice. Înainte nu ne bazam decât pe percepții, ori acum avem date concrete la dispoziția noastră. Și credem că e important să continuăm activitatea noastră și ca costurile de reglementare să fie puse într-un context mai vast. Care este valoarea adăugată a acestor costuri? 2 până la 5% din costurile totale uh, s-ar putea să pară o proporție mică, dar totuși uh, e vorba de marjele care ar putea fi folosite, reinvestite în cercetare și dezvoltare. Și în, uh, într-un studiu ulterior vom aborda acest subiect. Mulțumesc pentru atenție și vă rămân la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim pentru prezentare. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Poc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei Europene, uh, care a spus că această analiză a costurilor cumulative este doar uh, o bucățică dintr-un puzzle mai mare legislativ. Însă, mie îmi lipsește un aspect. Aș dori să știu dacă, pe lângă acest studiu care mie mi se pare mai degrabă comercial și care se axează pe impactul legislației asupra industriei chimice, aș dori să știu dacă v-ați propus să aflați sau să vedeți felul în care industria chimică europeană uh, reprezintă o povară asupra bugetelor naționale și dacă lipsa Uh, legislației în domeniu nu uh, se transpune în costuri uh, la nivel național, pentru că asta se întâmplă dacă nu vom reglementa această industrie chimică. Vom avea, de exemplu, costuri de sănătate mai ridicate. Deci mă întreb dacă Comisia Europeană nu intenționează să Uh, evalueze costurile uh, pe care le reprezintă industria chimică asupra bugetelor naționale. Și m-a mai surprins ceva. S-a spus cu ocazia acestei uh, prezentări că e vorba de un studiu care nu angajează Comisia Europeană la nimic. Nu e obligatoriu. Mi se pare o afirmație cam vagă. Și mă întreb câți bani a costat acest studiu neobligatoriu. Mulțumesc, domnul Heusling. Da, sunt eu de acord cu um, colegul meu. Uh, în studiu vorbiți despre competitivitatea industriei chimice. Uh, da, da, este justificat să solicităm un astfel de studiu care nu verifică toate celelalte aspecte ale um, prevederilor. Uh, evaluările de impact costurile um, de sănătate, de mediu evitate printr-o bună legislație. Și dumneavoastră, în studiul dumneavoastră, ne spuneți că da, sunt costuri uh, din cauza reglementării. Păi da, de multe ori e așa, dar uh, uh, nu este, dar nu putem spune că trebuie să scădem aceste costuri pentru că suferă toată industria din cauza asta. Este nejustificat. Îi merge oare uh, industrie chimice din Europa rău pentru că are de uh, suportat toată această legislație? Nu avem nicio dovadă în acest sens. Însă dumneavoastră asta implicați. Există și uh, studii care vor veni și care vor vorbi despre pozi efectele pozitive ale legislației europene. Pentru că avem legislație care, da, după cum spuneți noastră, are mari costuri, dar are și utilitate. Creștem tocmai competitivitatea industriei prin faptul că avem uh, o, și o um, prevedere privind uh, evaluarea costurilor um, uh, în, și uh, în ceea ce privește protecția mediului. De asemenea, aș vrea să știu pe ce bază ați uh, făcut aceste calcule, care este baza de date folosită. Uh, îmi pare rău, această comisie a avut o poziție clară și anume considerăm acest proces uh, pe care l-ați făcut, uh, ni s-a părut superflu. Totuși, comisia a solicitat acest studiu, însă uh, mie mi se pare că ceea ce ne-ați prezentat nu răspunde deloc la problemele noastre cu rifitul. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci putem ruga Comisia să reacționeze la aceste poziții. Da, mulțumesc. În ceea ce privește studiul, așa cum am spus la început, E vorba de un studiu care se Uh, înscrie într-o evaluare mai vastă pe care o face o comisie. Dar avem și așa numitul fitness check, uh, evaluarea de sănătate, în care studiem toate beneficiile, costurile evitate la nivel național uh, a legislației chimice, cu excepția RICI. Și va mai exista și o evaluare a legislației RICI, pentru că legislația însăși ne solicită acest lucru. Doar după ce vom avea privirea de ansamblu vom putea trage concluzii, dar așa cum am explicat la început, nu e vorba decât de un element într-un puzzle mai vast. În legătură cu studiul, studiul, ca de orice studiu efectuat de către un in, uh, uh, institut uh, sau un organism specializat, nu e vorba decât de, decât de un instrument pentru comisie, studiile sunt uh, făcute nu pentru a trage concluzii, ci pentru a furniza informații. Ele prezintă informații concrete. Asta ni s-a cerut cu ocazia acestui studiu, deci să, să furnizăm uh, uh cifre în legătură cu costurile cumulative ale acestei legislații. Deci dar nu e decăderea studiului să tragă concluzii sau să dea recomandări. Studiul trebuie să furnizeze informații și Comisia va folosi aceste informații pentru a-și face evaluarea și pentru a uh, prezenta concluziile sale uh, Parlamentului European cu ocazia uh, fitness check-ului. În ce privește studiul, el a costat 350.000 de euro și sper că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate. Dar încă o dată subliniez faptul că e un element care își va aduce contribuția la fitness check. Și prin definiție, cu ocazia acestei valori de sănătate, vom evalua toate beneficiile legislației chimice. Am spus chiar de la început, nu e nicio îndeială că există beneficii uh, ale existenței acestei legislații, uh, nu există niciun dubiu în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Domnilor, Uh, Hausling, vă rog. Nu mi-ați răspuns la întrebare și anume baza pentru statisticile din studiu. De unde aveți uh, datele și care a fost baza? Sunt cifrele de la industrie sau cum ați obținut aceste date? M-ar interesa acest lucru. Uh, Înainte să dăm reprezentantului Comisiei pentru răspuns, domnul Poț. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare suplimentară. Eu întotdeauna m-am gândit că pentru astfel de date concrete, Comisia are instanțe uh, uh, specializate. Centrul Comun de Cercetare care există la Comisie, de ce s-a externalizat un astfel de studiu? Mi-ați spus că uh, 350.000 de euro au fost plătiți pentru un studiu pe care l-ar fi putut face uh, Centrul Comun de Cercetare de la Comisie? O să încep de la ultima întrebare, cu permisiunea dumneavoastră. V-am explicat că atunci când Comisia cere un studiu în atenția Comitetului uh, de Cercetare, uh, și aceste studii trebuie să fie plătite. Ele nu sunt gratis. Uh, fondurile sunt transferate de la Comisie înspre Centrul Comun de Cercetare sau spre un institut independent. În ce privește acest studiu, S-a făcut o licitație publică, s-a făcut timp, uh, ceva timp în urmă, nu mai țin minte detaliile, dar în orice caz s-au folosit regulile obișnuite în astfel de situații. Dar în orice caz și pentru Centrul Comun de Cercetare uh, se plătesc bani, deci din punct de vedere financiar nu e nicio diferență. Iar în ceea ce privește metodologia, nu există statistici la dispoziție. Deci, contractantul și acesta este motivul pentru care cu studiul a costat așa de mult. A trebuit să ceară aceste date statistice companiilor. E vorba de informații furnizate de către companii. Sunt date care țin de contabilitatea internă a companiilor și acestea sunt informațiile cele mai bune pe care le-am putut obține. Nu există alte surse. Uh, de informație, pentru că nu e vorba de date statistice pe care să le avem la dispoziție, trebuie să le cerem companiilor. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Nu știu dacă colegii sunt satisfăcuți de răspuns, dar mă rog, l-am primit. Spune președintele și acum putem încheia acest punct de perna de zi și putem trece la următorul punct, Mulțumim Comisiei pentru prezență. Deci putem trece la următorul punct de luna de zi. E vorba de o prezentare de la departamentul tematic uh, pe tema infracțiuni legate de speciile sălbatice, doamna Gersteter ne onorează cu prezența și domnul Sina, ambii de la Institutul Ecologic. Îi rugăm să ne prezinte acest studiu. Vă rog, aveți 10 minute sau chiar mai mult dacă aveți nevoie pentru a vă prezenta acest studiu. Aveți cuvântul? Puteți începe acum prezentarea. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere și mulțumim de asemenea și pentru invitația de a prezenta acest studiu în fața comisiei dumneavoastră. Noi lucrăm la Institutul Ecologic și institutul a, a coordonat acest studiu, însă puteți vedea din acest uh, diapozitiv că a, a fost vorba de un consorțium care a intervenit pe acest proiect, diferite persoane, diferite institute, universități. Scopul acestui studiu a fost să ofere o privire de ansamblu a situației infracțiunilor împotriva speciilor sălbatice în Europa și rolul uh, pe care l-ar putea avea Uniunea Europeană în ceea ce privește implementarea eficientă a politicilor recente și valoarea adăugată a planului uh, european de acțiune în ceea ce privește infracțiunile împotriva speciilor sărbatice, care, după cum știți, a fost adoptat de către Comisie în data de 26 februarie. Câteva cuvinte în ceea ce privește metodologia pe care am utilizat-o pentru acest uh, studiu. Evident, am uh, utilizat literatura oficială universitară, am organizat o, uh, un sondaj pe internet în 25 uh, de state membre, însă din păcate am primit prea puține răspunsuri. Am făcut o sinteză a datelor din bazele de date eu EU-TWIX, care de fapt centralizează toate datele referitoare la confiscările ce sunt raportate în statele membre, și am făcut o analiză um, aprofundată. Deci am organizat chiar și interviuri cu experți naționali pentru cinci țări, Germania, țările de jos, Polonia, Spania și Regatul Unit. Și, în concluzie, am putut veni cu recomandări pe care le-am dezvoltat plecând de la analiza noastră, dar și de la analiza furnizată din alte surse, cum ar fi, spre exemplu, proiectul IFACE, care este un proiect de cercetare în ceea ce privește crimele împotriva mediului înconjurător și care a fost încheiat foarte uh, de curând și uh, unii mem- unele state membre au fost implicate și în acest proiect. Acum, foarte pe scurt, am să încerc să vă fac o prezentare a concluziilor și recomandărilor noastre. Uniunea Europeană este atât o mm, destinație cât și o, țară, și o regiune de tranzit pentru produse care provin uh, din uh, speciile sălbatice și uh, se referă la uh, mamifere, e vorba de reptile, caviar, pește, papagali, uh, produse medicinale alternative iar, captur, iar confiscările se concentrează pe anumite țări, cele care au un volum comercial foarte mare, cum ar fi, spre exemplu, Germania, țările de jos, Spania, Franța și Regatul Unit. Și putem spune că tendința este constantă în ultimii ani. Există o importanță sporită a centrelor de uh, recepționare și, evident, uh, comerțul acesta se desfășoară și pe internet. Internetul devine din ce în ce mai important. În acest studiu am identificat patru rute principale. Mai întâi, mamiferele mari, cele care vin din Africa de Sud, din America și care merg înspre Asia prin diferite rute. În al doilea rând, avem uh, tot traficul care se organizează pe coastă și care uh, ajunge în Uniunea Europeană, venind deci de pe mare, și apoi încă o rută care merge în estul Europei și ajunge până în sudul uh, Europei și o ultimă rută care traversează Rusia și traversează țările este europene și exporturile înspre Asia, ceea ce de fapt înseamnă produse medicinale alternative care uh, sunt realizate din uh, produsele derivate din mamifere importate în Asia și care sunt procesate și transformate în produse medicinale alternative și trimise către Europa ca și destinație. Dar nu avem suficiente cunoștințe în ceea ce privește țările precise de destinație, însă puteți observa aici aceste rute comerciale pe acest diapozitiv. Iar săgețile roșii reprezintă prima rută în ceea ce privește mamiferele de dimensiuni mari, apoi aveți cea cu uh, săgeți verzi, traficul, apoi traficul de coastă, săgețile maronii și în ceea ce privește păsările, de asemenea, acestea reprezintă um, ruta cu uh, culoarea verde. Și ultima rută e cea care traversează Rusia și Asia, produse exportate din Asia. Acum, în ceea ce privește legislația și felul în care aceasta este aplicată, cadrul de reglementare al Uniunii Europene pare să fie suficient per total. Acum, îngrijorarea principală se referă la uh, nivelul insuficient și inegal de aplicare peste tot în Europa, pentru că există diferite niveluri de sancțiuni, o lipsă de resurse, de cunoștințe tehnice, de conștientizare și de expertiză în rândul forțelor poliționești, al judecătorilor, autorităților judiciare și faptul că nu se acordă suficientă importanță subiectului. Deci putem spune că, per total, avem o problemă de informare. Prea puține informații din partea statelor membre în ceea ce privește sancțiunile. Și avem de asemenea și foarte puține informații în ceea ce privește calitatea cooperării care există între diferite agenții, atât la nivel intern cât și la nivel internațional. În ceea ce privește crima organizată și spălarea de bani, putem spune că există diferențe între statele membre. În multe state membre nu am reușit să obținem niciun fel de dovadă că aceste subiecte ar fi o, o o sursă de îngrijorare majoră. Însă există totuși câteva doveze empirice în acest sens. Apoi, de asemenea, Eventuala valoare adăugată a Planului European de Acțiune în ceea ce privește combaterea crimelor împotriva speciilor sărbatice este uh, recunoscută în rândul factorilor interesați. Și acum am să încerc să vă fac o scurtă prezentare în ceea ce privește recomandările noastre. Mai întâi, stabilirea de priorități. E nevoie de o prioritizare a acestui subiect în agenda de lucru. Deci, în acest sens, e nevoie de suficiente resurse care să fie alocate. Este foarte important atât la nivel politic, dar și la nivel practic. La nivel politic, spre exemplu, este important nu doar să vorbim despre rinoceri și despre elefanți, ci să vorbim și despre alte mamifere, alte plante, alte specii. Și un alt element important de prioritizare îl reprezintă utilizarea cât mai bună a resurselor reduse pe care le avem. Deci putem utiliza controle țintite în acest sens pentru a eficientiza resursele. Apoi, reducerea cererii. Noi recomandăm să se identifice strategii pentru a reduce cererea în rândul consumatorilor europeni, mai ales în ceea ce privește animalele de companie și, pe de altă parte, să sprijinim activitățile care merg în această direcție în alte țări în care există consumatori. Apoi, specializarea. De asemenea, este un subiect important. Noi vrem să avem uh, personal cât mai specializat și eventual să fie instituite anumite unități specializate la diferite niveluri care să lupte împotriva acestor crime. Apoi, Cooperarea este de asemenea un subiect important. E nevoie de o implicare puternică din partea Eurojust și a Europol. Ar fi o latură care ar putea fi întărită și e nevoie de asemenea și de coordonare transfrontalieră pentru a determina care sunt actorii cheie, spre exemplu diferitele rețele de aplicare a legii. Un alt aspect important îl reprezintă înregistrarea datelor, colectarea datelor, accesul la aceste date. Este foarte important să fii în măsură să țintești controlele. Deci noi recomandăm să încurajăm, eventual chiar să obligăm statele membre să-și îmbunătățească sistemul de colectare a datelor și de schimb de informații. Bun, acum în ceea ce privește sancțiunile, este destul de clar faptul că nivelul de sancțiuni trebuie să oglindească gradul de seriozitate al acestor infracțiuni. Și noi recomandăm statelor membre să adopte o abordare bazată pe o cutie cu unelte, deci diferite instrumente, pe de-o parte, eu știu, penale, dar și administrative. Și un alt aspect îl reprezintă armonizarea sancțiunilor. Știu că e un subiect dificil care uh, necesită o aprofundare a subiectului, multe discuții, dar dacă ne dorim această armonizare a sancțiunilor, o putem face în cadrul directivei uh, referitoare la crimele împotriva mediului înconjurător și nu doar în ceea ce privește crimele împotriva speciilor sălbatice. Iată, cam acestea erau comentariile noastre. Acum am avea câteva recomandări și în ceea ce privește planul european de acțiune, le avem aceste recomandări în studiul nostru. Multe puncte corespund, de fapt, cu planul de acțiune care a fost, de fapt, adoptat de către Comisia în luna februarie. Noi am recomandat nu doar să punem accentul pe aplicarea legii, ci și pe acțiuni de prevenire și pe parteneriate globale. Apoi, comunicarea către Consiliul. Planul de acțiune trebuie să fie însușit de statele membre și trebuie să devină o prioritate politică. Nu ne dorim o armonizare a sancțiunilor doar pentru crimele împotriva speciilor sălbatice și ne dorim de asemenea un calendar clar și o monitorizare a procedurilor. În ceea ce privește măsurile individuale, evident există o, o convergență de opinii în ceea ce privește recomandările noastre, câteva divergențe pe puncte de detaliu. Și m-aș referi la un ultim punct, și anume eficiența planului european de acțiune va depinde de angajamentul potrivit pe termen lung între, de, de corespondența pe termen lung care va exista între angajament pe de o parte și resursele alocate pe de altă parte. Președintele, mul mulțumim foarte mult. Acum aș dori să știu dacă eventual colegii doresc să intervină. Uh, uh, Javor. Thank you, Chair, and thank you for this Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu și pentru aceste concluzii. Ca și membru al grupului pentru speciile sălbatice care activează în Parlament, noi de multă vreme am luptat pentru a avea acest plan european de acțiune împotriva uh, infracțiunilor care vizează speciile sălbatice și mi se pare că e o realizare foarte bună, că într-un târziu a venit Comisia cu acest plan de acțiune european, care este unul foarte promițător. Cred eu. Și sunt de părere că planul de acțiune totuși nu este chiar așa de ambițios cum ar fi putut să fie. Sunt uh, de acord cu mare parte din uh, concluziile dumneavoastră și înțeleg faptul că evaluarea dumneavoastră este destul de apropiată cu evaluarea, asemănătoare cu evaluarea comisiei, și anume că există un cadru legislativ potrivit Uh, care poate corespunde situației și care ne poate permite să luptăm împotriva crimelor uh, uh, și infracțiunilor față de speci speciile sălbatice. Acum, în acest cadru legislativ, în continuare, mai ele loc și de mai bine. Și putem îmbunătăți situația, putem lupta mai eficient împotriva traficului, putem reduce cererea, putem forma, putem îmbunătăți uh, trainingul oferit uh, forțelor polițienești și așa mai departe. Bun, în continuare, eu sunt de părere că vom avea nevoie de câteva acțiuni legislative suplimentare, tocmai pentru a fi eficient uh, în lupta noastră împotriva infracțiunilor care vizează speciile sălbatice. Și de asemenea, planul de acțiune al Comisiei stabilește în mod foarte clar faptul că lipsa de armonizare ca și context și mai ales lipta, lipsa de sancțiuni eficiente reprezintă un obstacol major în atingerea nivelului dorit de eficiență. De aceea cred eu că aici e nevoie de oarecare armonizare în ceea ce privește regulamentele care există sau legislația care există în diferitele state membre și avem nevoie de un sistem coerent de sancțiuni în Uniunea Europeană care în mod eficient să poată pune capăt acestor infracțiuni sau să le poată pedepsi. Se poate pedepsi pe toți cei care intervin în acest comerț ilegal. Și de asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest trafic și aceste infracțiuni nu pot fi abordate în mod izolat. Evident că aici vorbim despre o abordare sistemică, dar Există o legătură foarte strânsă între aceste tipuri de infracțiuni și infracțiuni și crimă organizată și în alte domenii. Ehm, traficul cu arme, contrabanda, traficul cu ființe umane și așa mai departe. Deci noi trebuie să armonizăm nu doar regulamentele și acțiunile care există în statele membre față de aceste infracțiuni ce vizează speciile sălbatice, ci trebuie să armonizăm sancțiunile și să facem această legătură și cu celelalte forme de criminalitate organizată pentru a viza aceste grupuri criminale și în alte domenii, pentru că acestea în mod plauzibil sunt interconectate și de multe ori vorba de același grup de persoane uh, care au venituri foarte mari din trafic de arme, din trafic de droguri, trafic uh, cu specii sălbatice și așa mai departe. Deci trebuie în acest sens să existe o cooperare foarte strânsă. Și mai mult decât atât, mai e un subiect asupra căruia cred eu că trebuie să ne aplecăm și anume corupția. Evident, este foarte important să uh, formez și să conștientizezi autoritățile și personalul care lucrează pe aceste subiecte, dar, ca și în alte multe alte domenii, nu doar uh, în acesta, trebuie să facem față unui fapt, și anume, corupția este o chestiune majoră care îngreunează munca noastră în, sau lupta noastră împotriva acestor, acestui tip de criminalitate și care poate submina și intervențiile și acțiunile autorităților. Pentru că există aceste canale de corupție. Și de aceea sunt de acord că trebuie să punem capăt și lacunei de uh, punere în aplicare concretă. E deosebit de important acest lucru. Acum, din nou, vreau să subliniez încă o dată faptul că în momentul în care discutăm despre sprijin pentru țări, pentru autoritățile din uh, diferitele țări de origine, e un lucru important, trebuie să facem asta. Însă uneori trebuie să vedem că există această problemă și în Uniunea Europeană. Ați menționat ruta este europeană cu trafic cu specii sălbatice, care de multe ori nu e chiar în centrul atenției, pentru că oamenii mai degrabă se uită spre rutele din Mediterana, traficul de acolo, cu animale care vin dinspre sudul Af- uh, dinspre Africa sau dinspre uh, America de Sud, America Latină. Dar există un trafic important și dinspre Rusia și un comerț între Asia și Estul Europei, deci care merge în ambele sensuri. Și deci avem o astfel de rută europeană. Și de multe ori sunt și state membre europene care sunt implicate. Și în acest sens nu avem suficientă finanțare care să o putem oferi autorităților în așa fel încât să ia măsuri eficiente împotriva corupției, să poată propune uh, stagii de formare și de training personalului afectat uh, acestor dosare. Și un ultim subiect, sau ultimele două subiecte. Lips, uh, planul de acțiune la nivel național, lipsa acestora, de fapt. E nevoie de planuri de acțiune la nivel național pentru a lupta împotriva comerțului cu specii sălbatice, dar de multe ori în statele membre nu există niciun fel de astfel de plan de acțiune național și ne bizuim doar pe planul european, însă acesta nu poate fi eficient de unul singur. Deci trebuie să împingem statele membre de la spate să aibă și ele la nivel național astfel de planuri de acțiune. Și ca să nu uităm nici legătura care trebuie să existe între lupta împotriva, acestui, împotriva comerțului și infracțiunilor cu specii sălbatice și țintele noastre în materie de dezvoltare durabilă și lupta împotriva traficului cu specii protejate, plante protejate, animale protejate. Deci noi trebuie să utilizăm toate șansele și oportunitățile pe care le avem pentru a putea armoniza eforturile noastre și împreună să facem fața acestui subiect și să luptăm la nivel european împotriva acestor infracțiuni. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare și am speranța că în următorii ani vom fi în măsură să vedem în ce fel planul acesta de acțiune al Comisiei va, se va transpune în fapt pentru că, da, știți, avem de multe ori foarte multe documente și strategii. Acum, întrebarea reală e să vedem cum anume le și punem în aplicare. Și împreună cu statele membre, Uniunea Europeană va reuși să aibă un plan de acțiune eficient și să lupte mai eficient împotriva acestui trafic și acestui comerț cu specii sălbatice. Thank you very much, Ms. Dornano. Mulțumesc, doamna Dornano. Mulțumesc, domnule președinte. Conform Comisiei Europene, 8 până la 20 de miliarde de euro revin în fiecare an unor grupuri de criminalitate organizată ce fac uh, trafic cu specii sălbatice. Deci este un fenomen similar cu traficul de arme, de droguri sau de ființe umane. Doresc să vă amintesc că nu există soluții miracol nici aici. De multe ori avem uh, uh, de ales între Uh, interdicția totală și uh, unele măsuri uh, mai practice, mai, mai realiste. Așa și acum. Putem să luăm exemplul vânătorii de elefanți. Aceștia sunt acum vânați, dar contra unor, sum, unor, contra unor sume enorme la fel, uh, în ceea ce privește pădurile, trebuie să protejăm pădurile, dar poate că este o idee bună să încurajăm sau să permitem exploatarea în anumite zone tampon pentru a proteja zonele cele mai sensibile. Protecția speciilor poate fi uh, eficientă numai dacă este și eficace numai dacă este realistă. Uniunea Europeană, în dreptul său derivat, a adoptat, uh, directi- a adoptat, adoptat prevederi mai stricte decât prevederile în vigoare. În loc să caute numai să-și calmeze conștiința, ar trebui să ne asigurăm, Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că toate statele adoptă aceeași, aceleași prevederi și că acestea sunt și aplicate. Mulțumesc, domnul Poc. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Ați uh, menționat că ați cooperat cu numai 5 țări. Bineînțeles, acest lucru este important pentru că aplicarea se face în statele membre. Nu se poate face asta la nivel european. Nu știu în ce măsură ați solicitat experiențe din Republica Cehă, dar pot să vă spun că Uh, există un succes destul de mare al aplicării acestei legislații. Se uh, confiscă animale, um, hornuri uh, de rinocer și așa mai departe. Nu știu de ce ați mers mai în cinci țări din Uniunea Europeană. Apoi, un alt element despre care a vorbit și un coleg, și anume comerțul legal sprijină infracțiunile sau le împiedică? atunci când vorbim despre vânat, durabil și așa mai departe. Ajutăm mai mult când creăm o piață oficială sau mai degrabă um, facem rău? Este, mi se pare o întrebare importantă. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai dorește cineva să adreseze întrebări. Dacă nu, aș vrea să dau cuvântul autorilor pentru răspunsuri. Vă rog. Mulțumesc. Cred că unele întrebări au fost directe um, și apoi au mai fost făcute câteva comentarii, vă vom da câteva răspunsuri. În primul rând, în ceea ce privește de ce cinci țări au fost abordate, uh, dați-mi voie să vă explic că nu am studiat numai aceste cinci țări. Am analizat rapoarte din partea 25 de state membre, am făcut și sondaje în rândul uh, unor oficiali din 25 de state. Cinci state au fost uh, studiate mai îndeaproape, este întotdeauna o chestiune de buget și de timp. Și am încercat de asemenea să uh, avem state membre reprezentative uh, de exemplu, pentru că au fost identificate din partea unor experți ca fiind um, um, hub pentru acest tip de criminalitate, deci zone în care se concentra activitatea, altele uh, state care um, aveau bune practici. Deci am încercat să alegem țări reprezentative pentru Uniunea Europeană. S-au mai menționat câteva alte Um, elemente, de exemplu, um, în special criminalitatea organizată, revizuirea pe care am făcut-o noi uh, din literatura științifică a arătat că există uh, o legătură între criminalitatea organizată și cea referitoare la animalele sălbatice, dar pot să vă spun că în anumite țări experții au spus foarte clar că nu consideră că criminalitatea organizată este o problemă în țara lor, în Germania, de exemplu sau în țările de jos. Deci, s-ar putea să existe o legătură între criminalitatea organizată și uh, traficul cu animale sălbatice în unele țări, dar nu trebuie să uh, considerăm că este în toate țările. Apoi, chestiunea uh, planul, planurilor de acțiune și dacă statele membre ar trebui să aibă astfel de planuri de acțiune. Bineînțeles, este o idee bună să ai un plan de acțiune, am analizat în studiul nostru de asemenea um, acolo unde există planuri de acțiune în statele membre, ce se întâmplă. În unele state membre a fost chiar o alegere uh, intenționată de a nu avea astfel de planuri de acțiune, au evaluat lucrurile Uh, și și-au dat seama că au alte instrumente și au luat pur și simplu o decizie de a nu avea un plan de acțiune. Deci cred că dacă se întâmplă asta, trebuie să vedem de ce se întâmplă asta, dacă pur și simplu nu acordă suficientă prioritate subiectului sau au găsit alte mijloace de a acționa. Încă un uh, element despre sancțiuni. Colegul meu mai devreme a spus că nu avem o soluție pentru armonizarea sancțiunilor în ceea ce privește criminalitatea uh, în acest domeniu și aș vrea să vă explic de ce și ce am uh, descoperit când am uh, analizat sancțiunile impuse în acest domeniu. Ne-am dat seama că sunt foarte departe de maximul statutar și asta este valabil pentru toate statele membre. Deci dacă uh, instanțele vor să impună sancțiuni mai dure, pot face asta dacă maximul statutar ar fi mai ridicat, nu ar exista nicio garanție că s-ar impune într-adevăr sancțiuni mai dure sau că uh, lucrurile s-ar întâmpla în mod uniform în Uniunea Europeană. Deci am, am decis să punem accentul pe aplicare decât să uh, punem accentul pe ceva ce uh, nu ar putea schimba realitatea cu foarte mult. Da, încă un element uh, referitor la motivul pentru care am uh, uh, recomandat, am făcut aceste recomandări. Dacă vorbim despre sancțiuni, ar trebui să fie în cadrul directivei privind animalele sălbatice. Este o chestiune de coerență. Coerență între statele membre și coerență în cadrul subiectelor. Dacă abordăm sancțiunile, trebuie văzute în contextul infracțiunilor de mediu în general. Altfel, riscăm uh, un uh, regim, uh, multe regimuri uh, foarte detaliate care să nu se potrivească. În ceea ce privește faptul că planul de acțiune al UE nu ar fi atât de ambițios, bineînțeles, uh, nu de studiul, de studiul nostru ținea uh, să evaluăm un plan de acțiune care nici nu exista în timpul în care noi am făcut acest studiu. Cred că dacă comparăm cu recomandarea din 2007, vedem că există un progres și că nu este vorba numai de aplicare. Există și componentele de prevenție și perspectiva globală și asta este clar un uh, progres, dar și uh, termenele și uh, monitorizarea. Pentru că poți avea un plan de acțiune cu foarte multe puncte, dar ar fi numai un document și până la urma urmei important este dacă în viața reală se și aplică lucrurile, cu sau fără plan de acțiune național. Eu cred că planurile de acțiune naționale pot ajuta, dar se pot implementa măsuri și fără aceste planuri de acțiune. Însă monitorizarea și termenele sunt importante. De asemenea, legislație suplimentară. Nu am spus că um, legislația suplimentară ar fi uh, superfluă. Am spus că multe părți interesate au raportat că legislația este foarte complexă, nu întotdeauna ușor de înțeles și este posibil să existe și unele lacune de exemplu, problema că uh, de multe ori animalele sălbatice capturate sunt uh, prezentate ca fiind crescute în captivitate. Dar vrem să subliniem faptul că, în general, cadrul legislativ pare să fie adecvat dar că avem o enormă problemă de aplicare și deci prioritatea aici ar trebui să fie mai degrabă pe aplicarea legislației existente în loc de crearea unor noi legislații care ar avea din nou pro- aceeași problemă și anume a aplicării. Da, și a mai rămas deschisă întrebarea referitoare la relația între comerțul legal și cel ilegal, dacă eliminăm comerțul legal, dacă asta va duce la uh, eliminarea și comerțului ilegal. Este o întrebare foarte complexă și ar putea să varieze în funcție de specie și de țară, pentru că de multe ori motivațiile pentru acest trafic variază. Unii fac asta pentru profit, alții sunt colecționari și pur și simplu vor să colecționeze specii rare, și deci situația este diferită. Însă pe baza interviurilor efectuate putem spune că aplicația, aplicarea este îngreunată de faptul că uneori aceeași specie poate fi crescută în captivitate și apoi, deci, um, supusă unui comerț legal, dar aceeași specie poate fi traficată și ilegal și este nevoie de foarte multe cunoștințe ca să poți să-ți dai seama de diferență. Apoi, uh, comentariile mai, uh, de mai devreme privind uh, traficul cu animale sălbatice și dezvoltarea, bineînțeles, poate fi o, și, o, și, poate fi o, și o sursă de venit să crești animale sălbatice și apoi să le vinzi. Dar în general, dacă analizăm alte domenii în care există o interdicție a comerțului, asta nu înseamnă că traficul ilegal dispare. Deci, eu aș spune că interdicția comerțului cu aceste animale nu neapărat uh, ar uh, soluționa propunerea. poate pe alocuri ar putea ușura situația, dar trebuie văzut în, de fiecare dată ce țară, ce specie și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult. Mai avem încă o întrebare suplimentară din partea domnului Iavor. Da, promit, nu va fi prea lung. Doar o reacție la un lucru menționat de dumneavoastră. Ați spus că poate aplicarea este chiar mai importantă decât legiferarea, însă cele două de multe ori sunt legate în Ungaria, în țara mea, avem uh, prevederi stricte în ceea ce privește uh, infracțiunile de mediu, dar nu este foarte clar cum se aplică pentru chestiuni ce țin de animale sălbatice. Se concentrează pe uh, daunele aduse naturii, mediului, la nivel național. Și dacă uh, instanțele consideră că traficul uh, ilicit cu animale sălbatice intră sub incidența acestei legi, este suficient. Însă ei nu fac asta și poate că putem solicita aplicare, dar și o clarific clarificare a legislației și anume să se spună că um, legislația privind mediul include și cea privind animalele sălbatice. Și această chestiune este o chestiune de legiferare. Mulțumesc. Dacă doriți să reacționați? Da. După cum uh, am spus și mai devreme, nu suntem împotriva adoptării unor noi legi. Important este, este doar o chestiune de alegerea priorităților, de centre de greutate. Bun, bineînțeles că anumite clarificări ar fi utile, uh, Uh, și multe părți interesate consideră că legislația de cele mai multe ori este foarte complicată. Mulțumesc foarte mult uh, experților noștri pentru această prezentare foarte utilă. Putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Un punct pe care îl aveam pe ordinea de zi pentru de ieri. Următorul punct Următorul punct este referitor la transporturile de deșeuri și putem uh, începe cu prezentarea comisiei, iar apoi uh, vom avea o dezbatere în rândul membrilor. Dau cuvântul comisiei pentru acest raport. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați uh, inclus din nou acest punct pe ordinea de zi. Uh, e o uh, observație suplimentară pe care aș dori să o fac mi se pare o greșeală dacă se sub, evaluează uh, eficiența comisiei dumneavoastră și a felului în care conduceți reuniunile. Încă o dată vă mulțum, mulțumesc și vă sunt recunoscător că ați inclus acest punct pe ordinea de zi. Ce voi încerca astăzi e să vă prezint un raport uh, cu privire la uh, regulamentul privind transferul de deșeuri. În primul rând o să vă explic uh, metodologia, voi încerca să uh, clarific apoi sfera de aplicare a raportului și apoi să vă prezint și uh, câteva fapte concrete. E vorba de al patrulea raport al Comisiei în ceea ce privește regulamentul privind transferurile de deșeuri, în conformitate cu articolul 51 al regulamentului și se referă la perioada 2010-2012. Nu e chiar foarte recent. Uh, Raportul actual uh, e însoțit de un document uh, foarte detaliat cu multe uh, cifre, multe date. Uh, raportul este uh, însoțit de două rapoarte pe care toate statele membre trebuie să le prezinte anual. În primul rând, o copie uh, a raportului care trebuie să fie prezentat Secretariatului Comisiei de la Basel în ceea ce privește transporturile de deșeuri um, periculoase și apoi informații transmise Comisiei sub forma unui chestionar. Suntem conștienți de faptul că, deși Um, datele statistice din raport pot părea uh, fiabile, există câteva lacune și câteva uh, inconsecvențe și aceasta din două motive. În primul rând, rapoartele trimise de statele membre sunt baza activității noastre și datorită faptului că unele state membre trimit raportul mai târziu, uh, raportul Comisiei nu putea prezenta o, dată, o, o imagine total fiabilă a datelor, dar Eurostat a făcut și câteva estimări pentru a umple lacunele. Sigur că mai există și alte inconsecvențe, mai ales în datele trimise de către statele membre. Mă gândesc mai ales la uh, importurile și exporturile de deșeuri, care ar trebui să fie aceleași, uh, <laughs> dar nu se potrivesc întotdeauna. Eurostatul a abordat statele membre în legătură cu aceste date și a le-a încurajat să îmbunătățească uh, raportarea pentru perioada uh, următoare. În ce privește sfera de aplicare, raportul Comisiei vizează uh, date privind generarea, uh, transferul, comerțul și transportul deșeurilor periculoase în Uniunea Europeană. Nu e vorba despre um, deplasările transfrontaliere ale deșeurilor nepericuloase care nu fac obiectul procedurii de notificare. Legislația europeană nu prevede obligația de a raporta astfel de uh, transferuri. După cum știți, Um, se interzice exportul uh, deșeurilor nepericuloase înspre țările OCD. Deci nu abordăm aceste transporturi, dar raportul conține uh, date în ceea ce privește transporturile ilegale și măsurile luate de state membre pentru a le împiedica. Care sunt uh, principalele concluzii? Există patru. În primul rând, raportul Comisiei arată că între 2010 și 2012 Deșeurile periculoase au crescut cu 26% în Uniunea Europeană. În 2009, am asistat la o uh, scădere uh, ușoară, poate datorită crizei economice. În al doilea rând, tratarea deșeurilor în țara de origine este scăzută între 2010-2012, mai bine de 90% din deșeurile periculoase erau tratate în țara de origine. Există însă și unele țări, Luxemburg, Irlanda, Malta, Slovenia, cu o rată de export mai mare de 40%. Deși deșeurile periculoase sunt uh, tratate în mare parte în țara de origine, uh, transferurile transfrontaliere în Uniunea Europeană au crescut de-a lungul anilor. De fapt, se pare că s-au dublat între 2001 și 2009. Cu toate acestea, au uh, scăzut în timpul, deci în perioada de raportare 2010-2012, poate tot datorită crizei economice. Din perspectiva ecologică, transferul de deșeuri periculoase în Uniunea Europeană nu reprezintă un aspect negativ. În unele state membre există uzine sofisticate pentru tratarea acestor deșeuri periculoase, însă în anumite state membre aceste instalații lipsesc. Și deci, uh, uzina cea mai apropiată s-ar putea să fie într-un stat membru venit. Cam 90% din transferurile uh, de deșeuri periculoase au avut loc între statele membre, ceea ce arată faptul că Uniunea Europeană a ajuns la uh, mm, autonomie și deci că nu trebuie să ne bazăm pe capacitățile disponibile în țările europene. Mai mult, știm că Uniunea Europeană uh, importă uh, deșeuri periculoase din uh, uh țări uh, terțe. În 2010 până în 2012 suma a fost de a fost mai mare decât uh, suma importantă, uh, exportată cam de 5 ori mai mare. Apoi, în ceea ce privește transferurile ilegale, există un mare semn uh, de întrebare. Deci, uh, transferul ilegal de deșeuri periculoase. Legislația uh, interzice anumite transporturi, mai ales pentru înspre țările în curs de dezvoltare și, uh, um, de asemenea, dorește să evite depozitarea în țările care, uh, în țări terțe. Deci, în perioada 2010-2012, se pare că crește, uh, exporturile au crescut de șase ori față de perioada de raportare anterioară, dar știm că aceste cifre nu reprezintă situația reală. Au avut loc inspecții făcute de către Impel conform cărora numărul real de uh, transporturi ilegale este mult mai mare. Sperăm ca în următorii ani situația acestor transferuri ilegale să fie controlate. Începând cu 1 uh, ianuarie anul curent, noul uh, regulament care a fost adoptat de către uh, Consiliu a, se, se, a, se, se adoptă noile amendamente la regulamentul din 2014, amendamente care prevăd inspecții și care solicită statelor membre să redacteze planuri de inspecții pe baza evaluării de, de risc. Comisia uh, pregătește și un act de implementare care să stabilească uh, un tabel o corelare între uh, vămi sau între uh, controlul la frontiere și deșeuri această măsură care uh, um, e menită să uh, ducă la o, bună, o mai bună punere în aplicare a regulamentului. Uh, trebuie deci uh, să se asigure că regulamentul este cu adevărat pus în practică. Um, E vorba de deșeurile periculoase care adesea sunt exportate în mod uh, ilegal. Uh, exporturile de uh, echipamente electro- electronice. Directiva a fost transpusă de statele membre în 2014, a inversat datoria probei uh, asupra exportatorului de bunuri electronice și electrocasnice. O punere în aplicare acestei directive sperăm să aibă efecte pozitive asupra reducerii uh, transporturilor ilegale. Și apoi, uh, mașinile la sfârșitul ciclului de viață s-au adoptat linii directoare în legătură cu transporturile de astfel de vehicule care se aplică din septembrie 2011. Aceste linii directoare nu sunt obligatorii, dar considerăm că ele uh, oferă Uh, statelor membre uh, un ajutor pentru a reduce uh, transferurile de astfel de autovehicule. Comisia a lansat o inițiativă de punere în aplicare a directivei se vor, eficia, se vor evolua și măsurile naționale pentru a evita uh, exporturile de vehicule ușoarele. Uh, deci, în orice caz, așteptăm rezultatele acestui studiu la anul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție și aștept pe eventuale întrebări. Thank you very much and, uh... Mulțumesc. Domnul Hausling, vă rog. Mulțumesc, în primul rând, Comisiei pentru acest raport important și foarte bun. Unele dintre cifre mi se par chiar înspăimântătoare. Trebuie să nu uităm că avem 75 de milioane de tone de deșeuri uh, uh periculoase. Sunt 150 de kilograme pe uh, cetățean european. Sunt cifre destul de mari. Mi se pare uh, înfricoșător și faptul că au crescut exporturile ilegale. Între 2009 și 2012 s-a dublat. Mi se pare că este nevoie de acțiune. Și spuneți uh, în raport, de asemenea, că uh, cifrele mm, sunt estimative în sensul că ce este ilegal uh, nu prea este cunoscut. Deci ar putea să fie și mai mare. Uh, cum stăm cu evitarea acestor deșeuri? Ce se întâmplă cu agenda în acest sens? Ne întrebăm dacă nu ar fi un obiectiv care să intre în um, strategia pentru economia circulară, să avem și un obiectiv de reducere a acestor deșeuri. Și, de asemenea, cum estimați posibilitatea de a recicla aceste deșeuri înainte de a le elimina? Pentru că, bun, și eliminarea este o problemă, unde le stochezi, ce faci cu ele. Apoi, colectarea datelor ați spus că ar trebui să avem o bază de dată electronică și obligatorie. În ce măsură uh, se va face acest lucru în întreaga Europa și se va folosi pentru următoarele rapoarte? Mulțumesc! Aș dori și eu să pun o întrebare reprezentantului Comisiei, pentru că în studiu ați menționat deșeurile neclasificate un procent infim, dar ne temem că e vorba de ceva pe foarte periculos. De fapt, ce înseamnă neclasificate? Mai sunt și alte întrebări? Nu. Dăm cuvântul comisiei atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, aceste deșeuri neclasificate, așa numitele deșeuri neclasificate, nu ascund nimic periculos. Nu există o nomenclatură pur și simplu pentru aceste uh, deșeuri în regulament, dar ele sunt totuși incluse și statele membre le raportează, dar uh, unele deșeuri nu se încadrează uh, în uh, anumite categorii. Deci nu ar trebui să ne facem grijă în legătură cu aceste deșeuri neclasificate. Deci nu acolo se află problema. Uh, Iar în ceea ce privește uh, creșterea volumului de deșeuri periculoase. Da, e adevărat, volumul acestora a crescut și datorită faptului că legislația noastră este mai strictă în legătură cu uh, clasificarea deșeurilor periculoase. Se efectuează mult mai multe controle și mai stricte în legătură cu uh, deșeurile periculoase și cu tratarea lor. Și de aceea cred că Mm, mm, asta nu înseamnă că producem mai multe deșeuri periculoase, ci că le uh, declarăm mai bine, dar aveți dreptate. Ar trebui ca generarea acestor deșeuri periculoase să uh, fie scăzută. Și cu ocazia revizuirii legislației pe care o propunem în decembrie și a raportului Comisiei dumneavoastră pe care le așteptăm cu mare nerăbdare, sperăm ca statele membre să fie încurajate să uh, adopte politici de prevenire a deșeurilor. Statele membre ar trebui pur și simplu să evite să genereze, să producă deșeuri, inclusiv deșeuri periculoase. Având în vedere că deșeurile periculoase trebuie tratate cu mare uh, atenție, statele membre și operatorii trebuie să respecte legislație tot mai uh, strictă. Deci, vor fi încurajate să producă mai puțin, ceea ce nu înseamnă că vor și produce mai puțin. Mai puțin. Deci credem că în directiva cadru pentru care se propune revizuirea, noi am solicitat sau am sugerat o înregistrare electronică obligatorie a deșeurilor pelicuroase. Dacă vom reuși, atunci vom avea <coughs> informații mai precise Opinia publică va fi mai bine informată și astfel vom exercita presiune asupra statelor membre. Mai există un alt aspect, schimbul electronic al transferurilor de deșeuri, inclusiv a deșeurilor nepericuloase, dar vizăm mai ales deșeurile periculoase și dacă vom avea acest schimb electronic la nivel european, armonizat la nivel european, vom putea identifica și trasa mai bine uh, deplasările de deșeuri între state membre. Și nu vom mai avea toate aceste discrepanțe pe care le constatăm în diversele date pe care le primim de la Eurostat, de la Agenția de Mediu sau alte tipuri de date. Deci aveți dreptate, avem o problemă aici, e reală și credem că cu propunerile noastre și care vor interveni, sperăm, și în uh, următoarele luni, vom avea instrumentele necesare pentru a aborda aceste, această problemă. Foarte bine. Mulțumim Comisiei pentru această prezentare extrem de utilă. Putem încheia reuniunea. Următoarea reuniune va avea loc în 23 și 24 aprilie mai se corectează președintele. Mulțumim tuturor pentru prezență și încheiem ședința de astăzi. Mulțumesc!